pentru afaceri externe și politica de securitate. Baronesa Catherine Ashton cu privire la situația creștinilor în contextul libertății religioase. Iar acum aș dori să-i dau cuvântul vicepreședintelui Catherine Ashton. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. Încep prin a spune că sunt întru totul de acord cu cele spuse de Parlamentul European cu privire la actele de violență împotriva minorităților religioase și de mm, apărarea celor care vorbesc în numele libertății religioase. Am fost la Betlehem, în uh, biserica mm, nașterii Domnului, în ajunul Crăciunului, pentru a mă întâlni cu reprezentanții ai tuturor grupurilor religioase care speră să se poată mm, aduna și să-și exprime credința liber. Uniunea Europeană condemnă toate formele de intoleranță și de violență împotriva celor care își exprimă libertatea religioasă și credința. Am condamnat uh, de curând situația din Irak și Egipt, atacurile împotriva unor locuri, uh, locașuri de cult, precum și situația din Pakistan. Aceste atacuri sunt inacceptabile, sunt făcute de extremiști care sunt intoleranți și trebuie să le condamnăm și să luptăm împotriva lor. În lumea de astăzi se încalcă de prea multe ori drepturile omului pe tema religiei sau credinței. Din păcate, în nicio zonă a lumii nu este lipsă de intoleranță religioasă. Orice formă de discriminare sau de violență împotriva unei persoane din cauza credințelor sale încalcă valorile pe care le sprijinim noi în Uniunea Europeană. Orice încălcare a drepturilor trebuie luată în serios și fiecare trebuie condamnată la fel de ferm, oriunde ar avea ea loc și oricine ar cădea victimă pentru că, după cum știm, drepturile omului sunt universale. Comunități creștine vechi în Orientul Mijlociu se confruntă cu dificultăți, ceea ce a dus la strămutări de populații. Uniunea Europeană nu va închide ochii în fața acestor probleme. Considerăm că drepturile acestor populații trebuie să fie respectate și trebuie să uh, se bucure de drepturi cetățenești. Libertatea de conștiință și libertatea de credință este dreptul fiecăruia și fiecare stat trebuie să, să asigure respectarea acestor libertăți. Uniunea Europeană este dispusă să colaboreze cu guvernele pentru a combate intoleranța și pentru a proteja drepturile omului. Să nu cădem în capcana pe care ne-o întind extremiștii și teroriștii. Trebuie să rezistăm, să nu acceptăm manipularea religiei. Cea mai bună reacție în fața extremismului este un front internațional unit care să apere libertatea de credință și de religie. Uniunea Europeană este forța motrice și susține uh, declarația ONU împotriva or- oricăror forme de intoleranță sau discriminare adoptată prin consens în decembrie. Am făcut eforturi în fiecare an pentru a consolida acest consens, astfel încât comunitatea internațională să transmită un mesaj unitar și ferm. Analizăm acum o altă inițiativă de a strânge la oaltă sprijin internațional în luna martie la Consiliul uh, pentru Drepturile Omului. În dialogul cu privire la drepturile omului apărăm aceste valori și luptăm împotriva discriminării și intoleranței. Delegațiile noastre monitorizează aceste aspecte în toată lumea și următorul raport al Uniunii Europene din primăvară cu privire la drepturile omului va aborda tema minorităților religioase din toată lumea. Stimați deputați, sunt angajată pe calea apărării libertății de credință și libertății religioase. Consiliul de pe 31 ianuarie va relua această idee pentru ca Uniunea Europeană să-și accelereze eforturile de a promova libertatea religioasă. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Ashton. Vă mulțumesc pentru această prezentare a temei. Nu se întâmplă foarte des să putem discuta cu dumneavoastră la începutul anului la Parlament aspecte atât de importante. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Acum vorbitorii în numele grupurilor politice. Din partea PPE, domnul Brock. Domnule președinte, stimată înaltă reprezentantă și vicepreședintă, doamna președinte ne-a promis să parvină mai des în fața Parlamentului European. Deci se va reglementa și acest aspect, domnule președinte. Cred că pentru dumneavoastră, doamnă Ashton, cât și pentru ceilalți, ar fi important de remarcat un lucru. Aici uh, avem o majoritate amplă. Este un semnal că vom avea un follow-up. Deci nu vom da o rezoluție pur și simplu și să uităm apoi de ea. Aveți dreptate. În ceea ce privește violența bazată pe credință, indiferent care este aceasta, nu trebuie acceptată. 75% din atacuri pornesc însă de la acest tip de agresiune și iată, în ultimii ani atacurile au fost adresate a, fost, a fost împotriva creștinilor. Nu trebuie să trecem sub tăcere aceste evenimente. Se întâmplă în state musulmane și nu numai. Analizăm ce se întâmplă și în China și în alte state. Deci această discriminare, violență și atacurile teroriste nu pot fi acceptate. Pedeapsa capitală pentru apartenența la creștinism este inacceptabilă, precum și acțiunile teroriste aferente unor astfel de, de practici. Iată, sunt vizate tradiții de mii de ani. Discutăm despre comunități creștine care iată, pot să dispară acum în Siria, în Turcia, în Irak, în Iran, toate sunt amenințate. Betlemul va rămâne în curând fără creștini, dacă situația persistă. Mă gândesc la cele 20 de milioane de creștini coptici din Egipt și deplâng situația acestora. Ajungem să discutăm despre creștini ca fiind o minoritate. Iată, Parlamentul European și celelalte instituții europene trebuie să stopeze persecutarea creștinilor. Trebuie să avem la Serviciul de Acțiune Externă capacități în acest sens și trebuie, domnule președinte, să prevedem în acordurile semnate cu celelalte state chestiunile ce țin de religie și alte aspecte de cult. Mulțumesc! Mulțumesc, întrerupe președintele, în numele Socialiștilor Democraților, Hannes Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, stimată vicepreședintă și înaltă reprezentantă, mulțumesc pentru avizul dumneavoastră. Într-adevăr, ne dă de gândit faptul că din ce în ce mai mult vedem că atacurile sunt îndreptate Uh, asupra creștinilor și că există intoleranță la nivelul credințelor. Cred că, iată, trebuie să ne exprimăm împotriva unor asemenea practici. Suntem pentru diversitatea culturală și religioasă. De asemenea, avem compasiune și deplângem situația creștinilor copți din uh, Egipt. Lovitura a fost puternică, nu a fost o lovitură dată doar acestei biserici, ci a fost uh, Iată o lovitură la adresa toleranței care încă, încă, subliniez, mai există în Egipt. plâng ceea ce se întâmplă în Irak cu creștinii. Pentru că, iată, nu acesta a fost obiectivul uh, înlăturării lui Saddam Hussein. Este, există o intoleranță și la nivelul musulmanilor între ei. Deci este important ca intoleranța de orice fel este aceasta la nivel religios să fie, iată, înlăturată. Trebuie să intervenim foarte, cu, cu foarte multă fermitate. Rare ori fac declarații scrise, dar de data aceasta am uh, participat, pentru că este atât de important acum să luptăm împotriva intoleranței crescânde și trebuie să o facem împreună. Mă bucură faptul că, iată, avem o rezoluție comună și o bază comună de plecare. Din partea grupului meu spun foarte clar că orice atac la adresa creștinilor, nu doar atacurile sângeroase, și, ci celelalte atacuri de intoleranță, trebuie, iată, înlăturate. În Europa putem să recunoaștem există o doză de islamofobie. Și acesta este un argument în plus pentru faptul că anumite forțe radicale musulmane se văd justificate în uh, discriminarea lor față de creștini, discriminarea adesea tradusă prin acte violente. Indiferent de modul în care tratăm religiile, trebuie să recunoaștem un lucru. Oamenii au dreptul de a-și exercita credințele, credința după bunul plac. Și acea minoritate agresivă, fie ea în rândul creștinilor, musulmanilor, evreilor și așa mai departe, nu trebuie să primeze. Și niciodată nu trebuie să aibă justificarea de a ataca alte uh, confesiuni. Mulțumesc, spune președintele. Marie Tișache are cuvântul din partea ALDE. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă Ashton, dragi colegi, Convingerile religioase țin de individualitatea fiecăruia. Rolul statului este să-i protejeze pe toți cetățenii, indiferent de credințele acestora. Și dacă ne uităm la situația din lume, vedem cât de gravă este situația, de la Bahai în Iran, la copții în Egim, la folosirea blasfemiei pentru a ataca pe uh, creștini în Pakistan. Noi acum ne referim la violența împotriva creștinilor, care e un mare motiv de îngrijorare. Oamenii atacă și sunt atacați în numele religiilor și oameni de toate credințele cad victime. Extremiști, deci acești indivizi recurg la violență și la terorism în numele lui Dumnezeu, în numele religiei și susțin că vorbesc în numele altora și se plasează deasupra oricei, oricărei legi și astfel nevinovații cad vino, victime. Să nu ne înșelăm însă și să considerăm că sunt mai importanți decât sunt. Dacă, aștept, dacă acceptăm această legătură între extremism și uh, religie, o facem în detrimentul credincioșilor obișnuiți, care nu recur la terorism religia nu poate fi niciodată un motiv credibil de a încălca drepturile omului sau de a folosi violența. Și asta se întâmplă de prea multe ori. Se limitează libertatea de expresie, de exemplu, cum ar fi uh, legile împotriva blasfemiei din Pakistan. Religia nu ar trebui să creeze un climat de frică. Trebuie să îi sprijinim pe toți cei care condamnă astfel de forme de extremism. Are cuvântul acum doamna Nicole Kiel Nielsen. Mulțumesc, domnule președinte, doamna Ashton, stimați colegi. Masacrul uh, împotriva creștinilor copți din uh, Egipt a provocat uh, indignarea internațională. Este îngrijorătoare situația creștinilor în Irak, în Liban și chiar în Palestina, unde creștinii părăsesc așa numitele pământuri sfinte din cauza umilințelor la care sunt supuși din cauza ocupării israeliene. Salut faptul că rezoluția noastră cu privire la libertatea religioasă dă o definiție amplă a acestui concept. Vorbește despre dreptul la a crede sau la a nu crede, la dreptul de a-și alege religia fără a fi discriminat. Textul menționează pe bună dreptate um, agresiunile și asasinatele din toată lumea din ultima vreme și trebuie să ne dăm seama de faptul că în anumite țări respectarea libertății religioase este pusă în primejdie. Sunt de, apar de multe ori acte de intoleranță, profanarea de cimitire evreiești și musulmane, interdicția de a construi minarete în Elveția, de exemplu, sau uh, ajungerea la putere a partidelor extremiste care se opun anumitor minorități, arată că respectul laicității trebuie să fie o prioritate în Europa refugiații, solicitații de azil sau reprezentanții unor minorități religioase sunt confruntați cu din ce în ce mai multe încălcări ale drepturilor universale și fundamentale. Europa trebuie să dea un exemplu în ceea ce privește toleranța și dialogul intercomunitar. Dacă creștinii din Orient sunt suspectați din ce în ce mai mult că reprezintă interesele Occidentului, musulmanii din Europa sunt asociați islamismului radical și terorismului. Aș vrea să citesc două versuri din lui Aragon. Celui qui n'y croyait pas et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Thank you, madame. Mulțumim, spune președintele. Domnul Șimanski, din partea conservatorilor și reformaților. Pani przewodniczący. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimată doamnă înalt reprezentant a Uniunii Europene. Aș vrea, în primul rând, să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă Ashton, pentru reacția dumneavoastră rapidă în urma evenimentelor de la Alexandria. E foarte important să reacționăm rapid peste tot în lume, doar așa vom fi ascultați. Creștinii ziua de astăzi sunt minoritatea lăsată uitării, sunt victimele persecuțiilor, sunt asasinați și în jur de 150.000 de creștini sunt afectați la nivel mondial. Toți cei care uh, apără drepturile omului ar trebui să apere și libertatea religioasă, care ar trebui să fie mai bună în Sudan, în Irak și ar trebui să se discute despre această Uh, temă ca parte a asistenței pentru dezvoltare. Iranului, Vietnamului ar trebui să, să acestor țări ar trebui să li se spună care sunt problemele pe care le au și în ceea ce privește Egiptul ar trebui să uh, depunem mai multe eforturi la nivel diplomatic. Diplomații noștri ar trebui să acționeze mai rapid dacă au loc astfel de acțiuni violente. Avem niște instrumente și nu ar trebui să ne fie frică să le folosim și de asemenea să convingem și restul lumii că după ani de tăcere libertatea creștinilor e importantă. Restul lumii nu ne va asculta decât dacă ne dăm seama că această problemă este foarte importantă pentru noi. Admiter, nu ne putem aștepta la vreun succes. Vă mulțumesc! În numele Stângii Unite are cuvântul domnul Chiriacos Triandafilides. Πρόεδρε, σύμφωνα me don καταστατικό harti don Ηνωμένων Εθνών, Mulțumesc, domnule președinte. În baza Cartei Națiunilor Unite, fiecare are dreptul la libertatea de religie și de exprimare. Fiecare persoană poate să-și respecte convingerile și să-și urmeze convingerile religioase dacă le are. Trebuie ca această libertate să fie respectată pentru toată lumea. Și în această idee condamnăm toate atacurile din ultima vreme la Alexandria și în alte regiuni ale lumii. Ne exprimăm condoleanțele față de familiile victimelor. Regimul turc a întreprins uh, măsuri fără precedent în Cipru. De Crăciun, în timpul slujbei de Crăciun aceasta a fost uh, întreruptă de acte de violență, încălcarea drepturilor omului și încălcarea libertății de religie, uh, libertății religiei. Apoi, o altă ceremonie religioasă a fost anulată pe motiv că nu fusese depusă cererea de autorizare la timp. Aceste măsuri încalcă clar Uh, acordul din 75, precum și articolul 3 și 9 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, articolul 10 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene și articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului. Drepturilor Omului. Condamnăm ferm aceste măsuri luate de un regim de ocupație ce încalcă flagrant drepturile fundamentale ale omului. Trebuie să existe o reacție pe măsură pentru a respecta convingerile religioase și aceste drepturi fundamentale ale Uniunii Europene. Mulțumim, domnul Provera, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Atacurile teroriste din Egipt și din Irak reprezintă acte criminale, dar reprezintă doar uh, un aspect al persecutării creștinilor din lume, în special din Orientul Mijlociu. Cel mai tare ne îngrijorează din punct de vedere instituțional faptul că există o limitare sistematică a drepturilor creștinilor în calitate de cetățeni. Ce înseamnă acest lucru? Nu au dreptul de a construi biserici, nu pot să ocupe funcții publice sau militare, nu au dreptul uh, de a-și uh, exercita convingerile religioase. Deci, uh, sute de mii de cetățeni sunt obligați să migreze din aceste state. Din, în Irak, 60% din creștini au fost uh, obligați să ceară azil. Discutăm despre 600.000 de oameni. Așadar, se discută despre dreptul oamenilor de a migra, dar în acest caz discutăm despre faptul că se neagă dreptul unei comunități întregi de a trăi în propria țară. Expulzarea creștinilor din uh, statele arabe presupune niște instrumente militare ca prevenire. Europa este, iată, tradițional creștină și trebuie să facă tot posibilul ca să contracareze aceste evenimente. Domnul Golniș ar cuvântul întrerupe președintele. Libertatea de conștiință este esențială. Dumnezeu nu dorește să fim obligați atunci când îl acceptăm. Să spunem ce se întâmplă și cu regimurile comuniste. Aceste încălcări din ziua de astăzi au loc mai ales împotriva creștinilor în țările islamice. Condamnăm aceste atentate săvârșite de fanatici, însă nu doar extremiștii fac asta. În țări musulmane, chiar cu o reputație moderată, creștinii sunt cetățeni de mâna a doua. Uneori sunt pedepsiți cu moartea. Chiar dacă doamna Kilnilson nu e de acord, nimeni în Occident uh, uh, nu este obligat să nu fie musulman. Gândiți-vă, de exemplu, la legislația împotriva blasfemiei, care ar trebui abrogată în Pakistan. Îi cerem acestei uh, țări să revină asupra condamnării acelei femei creștine acuzate de vecinii săi. Și nu trebuie doar să venim cu vorbe frumoase, ci să acționăm și să le spunem clar acestor țări că relațiile noastre cu ele depind de uh, respectarea libertății de conștiință. Vă mulțumesc! Alți vorbitori acum. Domnul Mauro, două minute. Grazie, signor Presidente. Eh, mulțumesc, domnule președinte. Doamna un alt reprezentant, vreau să vă mulțumesc pentru intervenția dumneavoastră, pentru că scopul acestei rezoluții este o mai mare protecție a minorităților religioase, spre binele tuturor. Însă, în același spirit franc și prietenos, aș vrea să vă spun că dacă citiți cu atenție textul, nu se folosește în ce ați spus dumneavoastră niciodată cuvântul creștin. Poate pentru că asta aduce o jenă în instituția pe care o reprezentați. Și iată, ajungem la o capcană. Vorbim pe de-o parte despre prezența creștinilor în Orientul Mijlociu și în alte regiuni ale lumii, însă am prieteni în Palestina care sunt arabi și totuși creștini și care respectă și iubesc cultura europeană. Aș vrea să vă întreb, doamnă Ashton, dacă n-ar fi bine oare să ne analizăm propriile conștiințe critic și să vedem dacă am fost corecți. Trebuie să fim deschiși să spunem uh, pe nume uri împotriva evreilor, să spunem antisemitism și să vorbim în termeni adecvați și despre ura împotriva creștinilor, pentru că numai astfel vom putea, vom putea să-i apărăm pe cei care luptă pentru dreptate și libertate. Vă întreb când veți valida acordul care se referă și la principii comerciale. Anumite unii ar putea spune că există și avantaje economice la mijloc. Trebuie să luăm măsuri cât mai repede. Mulțumim, domnul Howitt, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. La început aș dori să mă refer la Declarația Universală și citez. Libertatea individuală sau într-o comunitate publică, privată, de a-și manifesta libertatea de cult și credința în orice domeniu al vieții. Iată, protecția acestor libertăți este inseparabilă de drepturile omului și trebuie să apărăm toate aceste drepturi. Se specifică foarte clar că trebuie să ne manifestăm împotriva persecutării religioase, o problemă pentru multe state, inclusiv pentru unele state europene, dacă e să o recunoaștem. 70% din uh, lume, din persoanele din lume, 6 uh, miliarde de oameni trăiesc uh, sub această persecuție. Consider că religia poate să fie un factor bun care să ofere înțelegere reciprocă. Poate să fie, iată, punctul de plecare al unui dialog. Dar Uh, există și probleme în ceea ce privește instigarea la ură religioasă. Toleranța, dialogul, înțelegerea între, înțelegerea uh, între oameni, indiferent de apartenența confesională, acestea sunt valori pe care trebuie să le promovăm și să le respectăm. Mulțumim, spune președintele. Doamna Mariel de Sarne. Monsieur le Président. Domnule președinte, fanatismul, împotriva religiilor altora este o formă de barbarie care trebuie combătută și de aceea trebuie spus astăzi că suntem solidari față de toți cei care sunt persecutați pentru credința lor peste tot în lume. Atentatele oribile Al-Qaeda în Irak și în Egipt, amenințarea fundamentalismului uh, islamist asupra creștinilor din Orientul Mijlociu vor să crească climatul de frică, să atâțe comunitățile unele împotriva celorlalte și să provoace un șoc al civilizațiilor. Și această tentativă uh, va eșua, așa cum a eșuat și în Franța, unde comunitatea musulmană a condamnat aceste atacuri. Trebuie să spunem că fiecare minoritate are dreptul de a-și practica în mod liber și sigur religia, peste tot, inclusiv în Europa. Trebuie să apărăm pluralismul religios, toleranța și uh, um, înțelegerea reciprocă, aici și peste tot. Și de aceea îmi doresc ca revoluția democratică care acum are loc în Tunisia să se extindă și în alte țări, pentru ca valorile de respect, de toleranță și de laicitate să se răspândească peste tot. Vă mulțumesc! Are cuvântul acum domnul Vandalen, un minut. Mevrouw Ashton, hartelijk dank voor uw komst. Mulțumesc foarte mult, doamna Ashton, pentru prezență. Cât de des vorbim despre creștinii din Somalia, din Sudan, din Egipt, din Siria, Turcia, Iran, Irak, Afganistan, Pakistan sau Malezia. De câte ori vorbim, am vorbit despre ei aici, în Parlament. Grupul meu și eu însumi am vorbit despre dezavantajele creștinilor în uh, Orientul Mijlociu. Cred că este momentul să facem ceva concret. Am două întrebări pentru doamna Ashton. În primul rând, sarcina Serviciul European de Acțiune Externă este și prerogativele sale sunt restrânse, însă trebuie să țineți seama uh, de persecuția creștinilor în alte țări. Să înființați o agenție specială care să se ocupe de această temă. Știm cu toții că există acorduri bilaterale. Bine ar fi ca ele să fie înghețate, să nu se mai aplice, până când în aceste țări situația și siguranța creștinilor este apărată. Mulțumesc! Mulțumim. Dom doamna Bergia, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul Stângii Unite uh, Europene nu s-a asociat aceste rezoluții care ne este propusă. Bineînțeles, noi condamnăm toate acțiunile teroriste, indiferent de autor, de victime sau de locul unde au loc atacurile. Însă pentru noi laicitatea, secularismul sunt foarte importante, deci condamnăm blasfemia. Pentru noi, libertatea de gândire, de conștiință și de cult foarte importantă. Și aici apare și libertatea de a crede sau de a nu crede, de a-ți alege religia, de a o schimba sau de a practica cultul pe care îl dorești sau religia pe care o dorești. Asta înseamnă de asemenea că pentru noi e foarte important ca viața religioasă și cea politică să fie separate. Noi denunțăm integrismul peste tot, aici în Europa sau peste tot. De foarte multe ori acestea sunt uh, o reacție la problemele sociale și la criza existentă. Această rezoluție nu cred că se îndreaptă în direcția cea bună și îi lipsește echilibrul pe care îl are textul propus de noi. Noi credem că această rezoluție dă impresia că Europa, comunitatea creștină din Europa, uh, pleacă în, uh, pentru a salva pe toți creștinii din lume. Deci nu putem fi de acord cu așa ceva. Domnul Belder are cuvântul președinte. Pe bună dreptate, rezoluția menționează că agresiunea față de minoritățile religioase este condamnabilă. Și vorbim despre Europa. Un Studentul meu, mi un student mi-a scris în urmă cu o lună că se teme de aceste libertăți securizate, protejate, unde poate să se deplaseze el, evreu fiind, fără să întâmpine probleme. Deci, iată, aceasta este problema acestui student care mi s-a adresat. Europa, iată, tratează diferit cetățenii de diferite confesiuni. Acest lucru este valabil și pentru ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, în comunitatea cu palestinienii, cu cei din uh, Fâșia Gaza, din Cisjordania și așa mai departe. Trebuie să ne implicăm. Trebuie să ne implicăm pentru copiii din uh, uh, pentru copiii palestinieni care, iată, au anumite deficiențe și care au nevoie de sprijinul nostru. Comisia trebuie, iată, să se implice pentru comunitatea palestiniană ca să fie vocea acesteia. Mulțumesc! Doamna Dodds, mulțumesc și mă bucur că pot vorbi despre această temă care mi-e atât de dragă. În calitate de creștin uh, de confesiune evanghelică am, înțeles, evanghelică, am înțeles de curând că exprimarea credințelor religioase și a confesiunii religioase este inacceptabilă într-o societate care renunță la toate simbolurile religioase și consideră că ori credem toți același lucru, ori ar trebui să nu mai credem în nimic. Anul acesta sărbătorim 400 de ani de când a fost publicată Biblia regelui James. Însă, conținutul acesteia este de multe ori considerat ilegal. Ehm, creștinii sunt, uh, nu se pot angaja pe anumite poziții uh, din cauza credințelor și sunt uh, discriminați și în alte feluri. Această marginalizare a creștinilor a fost exemplificată de curând de comisie în publicarea unor jurnale musulmanii și hindușii nu respectă sărbătorile creștine. Nu permit creștinilor să-și, să respecte sărbătorile. Mi se pare regretabil acest lucru și îi cer în altei reprezentant să se refere la acest lucru. Libertatea de expresie religioasă este un drept fundamental care ar trebui să fie protejat. Această discuție este doar o mică recunoaștere a problemei. Trebuie să susținem această dezbatere. Mulțumim, domnul Strasser, două minute. President. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată înalt reprezentant, doamnă vicepreședintă, doresc să vă mulțumesc sincer pentru declarație. Este una corectă, vine la momentul oportun. Este și una încurajatoare în ceea ce privește poziția instituției pe care o reprezentați în materie de cooperare cu celelalte state, în materie de măsuri. Iată, această dezbatere este și ea necesară la instituția noastră, nu doar uh, date fiind evenimentele recente, și, ci pe, și pentru faptul că libertatea de credință este parte din drepturile noastre fundamentale și din identitatea europeană, de ce să nu o spunem. Este o dezbatere importantă pentru că în multe state din lume uh, se recurge la discriminare, la persecutare religioasă. Și ne îngrijorează acest lucru, ne îngrijorează faptul că mare parte din victimele uh, persecutării religioase sunt creștini. Iată, aportul nostru este important. Este un aport uh, important pentru că, iată, discutăm despre persoane care au fost rănite, au fost torturate și suntem, uh, avem îndatorirea de a interveni pentru ca numărul acestora să scadă. Discriminarea creștinilor uh, este prezentă și la nivelul autorităților statale și vrem să luptăm împotriva acestui uh, flagel. Uh, cer scuze, domnul președinte, știam că am două minute, nu-i așa? Președintele se scuză, da, aveți două minute, într-adevăr. Deci trebuie să ne implicăm pentru uh, libertatea religioasă, trebuie să avem uh, negocieri bilaterale în acest sens și instrumente eficiente, astfel încât creștinii să fie protejați, libertatea de cult să fie protejată. Este salutar faptul că la fiecare contact bilateral drepturile omului, care includ libertatea religioasă, sunt pe agenda și ar trebui să fie pe agenda. Pentru garantarea libertății religioase ar trebui să avem acorduri care să includă acest principiu și salut în acest sens faptul că, uh, iată, se alocă un capitol, uh, un capitol special pentru această temă la nivel european. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că v-am întrerupt. Domnul Milana, două minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, stimată doamnă înalt reprezentant. E important să condamnăm aceste atacuri și să cerem măsuri urgente de protecție a, cetățe- a cetățenilor creștini și ar trebui să facem legătura cu respectarea libertății de cult, de conștiință. Nu e nicio diferență între o persoană care e ucisă la slujbă sau într-o persoană care e ucisă din cauza uh, adulterului sau pentru că s-a născut într-un anumit loc sau practic o anumită religie. Dreptul la religie și la conviețuire pașnică e un drept uh, recunoscut în convențiile internaționale. Însă vedem cum la nivel internațional există două categorii de oameni, cei care sunt pentru aceste drepturi și cei împotriva lor. Toleranța ar trebui să fie baza pentru a apăra uh, valorile și nerespectarea acestor drepturi afectează comunități întregi. Uniunea Europeană are foarte multe de făcut din punct de vedere politic, economic și social. Cerem Comisiei și Consiliului și în altei reprezentante pentru politica externă să adopte niște linii de acțiune cu uh, țările externe. În acordurile bilaterale ar trebui să se acorde o mai mare atenție acestor chestiuni și drepturilor Um, omului, deoarece nerespectarea acestora poate fi un motiv de suspendare a acestor acorduri. Dialogul interreligios ar trebui uh, să se facă. Trebuie să vedem ce se întâmplă în Europa, de exemplu, unde există tradiții diferite, religii diferite, care trebuie respectate și uh, nu există o alternativă față de dialog și de respectul reciproc și e important să o tot spunem. Ați vorbit cam uh, rapid, stimate domnule Milana, și interpreților le-a fost puțin greu. Domnul Nicolo Rinaldi. Președinte, signor alto reprezentante. Mulțumesc. Domnule președinte, doamnă înalt reprezentant, problema creștinilor din Orientul Mijlociu, creștinii copți din Egipt sunt acolo de foarte multe secole. Să nu repetăm greșelile din presă care vorbește despre un conflict între civilizații sau despre un conflict între religii. Un fost agricultor în Egipt care ducea lapte de trei ori pe săptămână unui vecin, stătea în pragul ușii și spunea Said Ahmad, Said Ahmad, adică bătrân, înțel, bătrân înțelept, și le spunea Ehm, spunea apropiaților că murise acest om, un musulman care era imaginea respectului între, între oameni. Această situație este emblematică pentru ce se întâmplă în Egipt. Și s-a întâmplat exact în regiunea în care a avut loc atacul împotriva Bisericii Copte de Crăciun. Trebuie să fie protejați acești oameni de terori, teroriști și fundamentaliști și trebuie să continuăm această luptă. Mulțumesc! Non abbia paura di pronunciare a voce alta la parola cristiani, ma poi... Vorbitorul a fost întrerupt și rea. Nu trebuie să ne fie teamă să spunem lucrurilor pe nume și să continuăm procesul democratic. Mulțumim, doamna Iana Kudakis, un minut tolerance of another's belief is a trait of a civilized society. Iată, trăim într-o societate civilizată. Evenimentele înfiorătoare din Egipt încalcă drepturile omului, libertatea de cult și de expresie. Nimeni nu ar trebui persecutat din cauza convingerilor religioase. Acțiunile de um, persecutare a creștinilor sunt inacceptabile în societatea noastră. Însă, înainte de a critica ce se întâmplă acolo, ar trebui să facem ordine în propria ogradă. Săptămâna trecută, um, iată, în Cipru au fost interzise festivitățile de Crăciun. Știm că Cipru, de 36 de ani, este, ocupată parțial, este ocupat parțial de Turcia. Armata ocupantă l-a obligat pe preot să oprească slujba și a obligat pe creștin să părăsească biserica. Un incident analizat acum de ONU și care este inacceptabil. Analizăm situația din țări în afara Uniunii Europene. Discutăm despre libertatea creștinilor. Dar aș dori să atrag atenția asupra faptului că trebuie să facem curățenie în propria ogradă. Nu trebuie să acceptăm astfel de forme de discriminare dacă vrem să avem credibilitate într-un context mai amplu. Vă mulțumesc! Președintele, mulțumesc. Domnul Cornelis de Jong, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimată înalt reprezentant, libertatea religioasă îi protejează atât pe creștini cât și pe atei sau cei care au astfel de atitudini de viață. E drept că unor pot exista divergențe însă toți oamenii, indiferent de convingerile lor, trebuie protejați. Eu sprijin această moțiune de rezoluție, nu doar pentru că sunt de părere că trebuie să avem grijă de creștini, ci pentru că acești oameni, creștini se confruntă cu discriminări în foarte multe țări și aș fi făcut același lucru dacă ar fi fost vorba de o altă religie. Serviciul European de Acțiune Externă are nevoie de sprijin și de o capacitate mare – eu am fost ministru de externe în Olanda și pot să vă spun că e nevoie de multe eforturi și trebuie să înțelegi uh, încălcările aduse drepturilor omului. Și sper, stimată doamnă Ashton, ca dumneavoastră să aveți personal suficient pentru a vă face treaba. Domnul Borgheziu. Relativismul imperant. Doamnă vicepreședinte, în uh, politica externă europeană este un cuvânt tabu, creștinofobie, însă în ultima vreme se vorbește despre acest fenomen, despre persecuția creștinilor. Europa trebuie să se trezească și să ia măsuri, să transmită un mesaj clar. De pildă, așteptam din partea lui Lady Ashton să preia declarația Papei Benedict, care acum câteva zile a spus că negarea libertății religioase este o ofensă împotriva lui Dumnezeu. Acestea sunt niște cuvinte concrete. Solicit să se analizeze situația fraților creștini copți din Egipt o țară relativ moderată, însă în care nu se respectă drepturile fundamentale. Europa trebuie să se trezească și să-și amintească faptul că are rădăcini creștine. Mulțumim, domnule Borghezio. Urmează domnul Maior Oreha, două minute. Domnule președinte, atacurile bruse recent în Egipt și în Irak arată clar că există două tragedii pentru Europa, deși diferite. În primul rând, e o tragedie dată fiind natura acestor acțiuni și deoarece s-au pierdut vieți omenești. Însă e o tragedie de asemenea să vezi modul în care de foarte multe ori aceste evenimente trec neobservate în societatea noastră. Modul în care acționăm noi Uh, ține foarte mult de ceea ce se întâmplă în mijloacele de comunicare. Uneori reacționăm ca și cum ar fi ceva exterior, ca și cum nu ar fi un atac împotriva oamenilor. Să nu uităm că aceste atentate au loc împotriva civilizației noastre europene. Rolul instituțiilor europene este uh, de a conștientiza oamenii în legătură cu însemnătatea și uh, gravitatea acestor atentate împotriva creștinilor. Instituțiile nu ar trebui să facă doar niște declarații generice de condamnare, ci ar trebui să impulseze niște linii de acțiune de două tipuri. În primul rând, uh, tragediile care, aceste tragedii să fie mai prezente în societatea noastră, în mijloacele de comunicare și, în al doilea rând, să fim prezenți acolo unde au loc astfel de tragedii. Prin aceste obiective, doamnă Ashton, permiteți-mi să spun că dumneavoastră și instituțiile europene ar trebui să dea un imbold uh, pentru a pune accentul asupra rolului pe care l-au victimele acestor atentate. Acestea ar trebui să fie prezente în instituțiile noastre, ar trebui să avem programe de vizite, de întâlnire cu victimele, să le oferim chiar și sprijin material. Însă cei care vor apăra mai bine această cauză nu suntem noi, ci tocmai aceste victime care suferă de pe urma acestor persecutări uh, teribile, persecuții. Îi dau cuvântul acum domnului Mavro Nicolas. Proedre, o socialistez... Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de socialiști, credem în drepturile omului și mai ales în drepturile religioase. Așa cum a spus domnul Svoboda mai devreme, ne interesează nu doar religia creștină, ci apărarea drepturilor tuturor religiilor. Fiecare om trebuie să aibă dreptul să practice, cred, să-și practice credința. E important să există o înțelegere față de toate cultele și credințele. Însă, din motive personale, aș vrea să menționez un eveniment care a avut loc în Cipru, menționat în raport. Într-o biserică unde se slujea de secole se ținea slujba de Crăciun de secol întreg și au intervenit forțele de ocupație pentru a întrerupe această ceremonie, această slujbă religioasă și, mai mult decât atât, au, i-au alungat pe credincioși și pe preot din lăcașul de cult. Acest episod arată clar că, din nefericire, aceste lucruri încă se întâmplă și ne forțează să acționăm pentru a rezolva această problemă. Mulțumesc. Urmează doamna Ris. Vă mulțumesc, domnule președinte. doamna Ashton, atentatul barbar din 31 decembrie din Alexandria E unul dintr-o serie lungă de atentate împotriva creștinilor peste tot în lume, în Iran, în Irak, în Pakistan, în Nigeria și uh, mai recent în Egipt. Oameni care sunt persecutați. Uh, e vorba de creștinii din Orientul Mijlociu. Acțiunile împotriva creștinilor sunt frecvente și de aceea trebuie să venim cu o soluție la înălțimea așteptărilor acestei comunități. E vorba de 12 milioane de persoane care trebuie protejate și care trebuie să aibă alte opțiuni decât să plece în exil sau să moară, sicriu sau valiza. Să nu uităm de asemenea că trebuie să luptăm împotriva integriștilor islamici care ucid libertatea și oamenii. Doamne Ashton, ne așteptăm ca dumneavoastră la reuniunea miștilor de externe de la sfârșitul lunii să veniți cu o uh, reacție coordonată la aceste violențe împotriva creștinilor din Orientul Mijlociu. De exemplu, cred că e important să faceți presiuni prin acordurile de asociere pe care le avem cu aceste țări, să le cereți acestor guverne să ancheteze și să-i traducă în justiție și să-i uh, ducă în fața justiției pe cei vinovați. Libertatea de cult trebuie să fie o realitate peste tot în lume. Și fiecare individ are dreptul de a crede sau de a nu crede. Această libertate care permite autorizarea libertății de cult și separarea între religie și stat, deci aceasta este acum în pericol. Vă mulțumesc. Domnul Păreva. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă înaltă reprezentant, în mare parte din persecutările religioase vizează creștinii. Uniunea Europeană nu trebuie să rămână inactivă, trebuie să reacționeze. Dezbaterea de astăzi are obiectivul de a ne asigura că Uniunea Europeană participă la această dezbatere mai amplă, astfel încât să ne impunem pentru libertățile cetățenilor de peste tot în lume. Instrumentele Uniunii Europene trebuie utilizate în așa fel încât să prevenim astfel de practici pe viitor. Și ce putem face concret? Ar trebui să ne asigurăm că libertatea religioasă este tratată ca fiind un punct prioritar pe agenda politicilor externe europene. Semnând acorduri cu terțe părți, trebuie să includem prevederi care să facă imposibilă persecutarea religioasă în acele state. Poate că ar trebui să, să creăm și niște centre de monitorizare care să analizeze situația persecutărilor la nivel mondial, să ne ofere date concrete pentru a reacționa rapid. Uh, nu în ultimul rând, trebuie să punem capăt uh, standardelor duble aplicate. Uniunea Europeană este deschisă migrației din diferite părți ale lumii. Aici au uh, voie migranții să-și construiască biserici și să își manifeste libertatea de cult de religie. Adesea însă discutăm despre situația creștinilor din care provin uh, migranții noștri. Vedem că în acele țări doar a avea Biblia sub la ta poate să îți atragă Uh, iată, o sentință la închisoare. Deci, a sosit momentul să milităm pentru drepturile creștinilor de pretutinde în lume. Trebuie să o facem clar și răspicat. Este nevoie ca creștinii să fie liberi, la fel uh, și alte religii. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Milan Mon are cuvântul. Mulțumesc. Această dezbatere este foarte necesară dat fiind ce s-a întâmplat recent. Libertatea religioasă și viața creștinilor e afectată. Mă refer la ce s-a întâmplat în primul rând în Pakistan, în Irak, Nigeria și Egipt. Articolul 18 din Declarația Universală a Drepturilor Omului vorbește foarte amplu de libertatea de cult. Însă, din păcate, e un drept puțin respectat în multe țări și vedem chiar că și uh, vedem că a fi creștin uneori uh, poate fi plătit cu prețul uh, vieții. Doamnă Ashton, în acțiunile dumneavoastră externe ar trebui să cereți respect, libertate și siguranță pentru uh, grupul religios cel mai persecutat acum la nivel mondial, și anume creștinii. Toate guvernele ar trebui să știe că trebuie să facă tot posibilul pentru a împiedica astfel de atacuri și atunci când e posibil să-i prindă și să-i uh, Uh, pedepsească pe vinovați. Libertatea religioasă, doamne Ashton, face parte din nucleul esențial al drepturilor omului. Această libertate este drumul către pace, cum a spus Papa Benedict XVI în mesajul său. De asemenea, subliniez rolul creștinismului în crearea identității Europei. Ar fi un paradox trist ca Uniunea Europeană să nu ceară uh, la nivel internațional protejarea drepturilor de bază ale creștinilor. Rezoluția Parlamentului European vine cu niște formule pentru a apăra mai bine libertatea religioasă în general și cea a creștinilor în particular. Și sper ca la următorul Consiliu să se studieze acest text. Și de asemenea doresc ca la următorul Consiliu European din 4 februarie să vă pronunțați Uh, pe marginea acestor atacuri, așa, făcut, așa cum a făcut-o cu mult curaj domnul Sarkozy. Vă mulțumesc, domnul Repo. Mulțumesc, doamna înalt reprezentant. Credibilitatea politicii externe a Uniunii Europene este măsurată prin respectarea drepturilor fundamentale, printre care se numără și libertatea de cult. Sistemul de justiție religioasă poate este umbrit de șaria, mm, de pe urma cărora avea, vor avea de suferit creștinii copți în Egipt și de pe urma conflictului între musulmani și creștini. Dialogul religios și tradițiile religioase, o educație religioasă reprezintă o resursă importantă pe care trebuie să o folosim. Trebuie să luptăm împotriva dezbinărilor și să nu permitem teroriștilor să se folosească de religie ca instrument barbar pe plan politic. Mulțumesc! Mulțumim. Urmează domnul Ziobro, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, în fiecare zi 200 de milioane de creștini sunt persecutați. Recent, aproximativ 170.000 de oameni au murit numai pentru simplu fapt că erau creștini. Iată ce spune raportul organizației ce monitorizează persecutarea împotriva creștinilor. se pare, potrivit acestui raport, că creștinii sunt grupul religios cel mai vulnerabil. Să nu uităm așadar acest uh, lucru. Situația din țările islamice este foarte gravă. Creștinii sunt tratați acolo ca cetățeni de mâna a doua. Și asta, Europa, nu doar uh, din cauza rădăcinilor sale creștine, nu poate accepta această situație. Nu putem accepta situația în care oamenii mor doar pentru că îl venerează pe Dumnezeu. Uh, trebuie să fim mult mai stricți și trebuie să acționăm mult mai rapid pentru că până acum nu am făcut-o. Persecutarea creștinilor trebuie să devină un argument important în uh, definirea relațiilor Uniunii Europene cu exteriorul, mai ales cu părțile în care persecutarea are loc. Parlamentul European, de asemenea, ar trebui să ofere prerogative doamnei Ashton pentru a lua măsuri mult mai stricte. Mulțumesc. Următorul vorbitor, minut și jumătate, domnul uh, Mitchell. Vă mulțumesc. În primul rând, ar vrea să vă spun că apreciez faptul că avem această dezbatere și sprijin pe deplin uh, rezoluția pe care am semnat-o și eu. Eu cred că un gigant care dormea acum se trezește din cauza acestor uh, abuzuri vicioase împotriva creștinilor. Dacă ar fi fost vorba de musulmani sau de altă comunitate, aș fi fost la fel de îngrijorat. Care este motoul nostru? Unitate în diversitate. Totuși, în Cipru, guvernul turc și reprezentanții acestuia cred că e de cuvință să li se ceară creștinilor uh, să aibă o autorizație pentru a se ruga împreună într-o biserică. Mă întreb dacă s-au cerut explicații reprezentantului Turciei pe lângă Uniunea Europeană. Știu că acolo au fost și vecini musulmani care i-au ocrotit pe creștinii respectivi. Eu nu pot accepta faptul că se fac abuzuri împotriva unor oameni sau comunități din cauza credințelor lor religioase. Astăzi vorbim aici despre creștini. Foarte mult se așteaptă ca um, în ceea ce vește creștinii, deci să, să-i considerăm ca fiind ceva anacronic. Nu, Trebuie să acceptăm faptul că oamenii au credințe religioase și cei din Parlamentul European ar trebui să dea dovadă de respect față de cei care sunt creștini. Și asta e o dovadă a unității noastre, nu? Vă mulțumesc, domnule Mitchell. Copa, for one minute. Chirie Proedre. Doamna Copa. Domnule președinte, în ultima vreme sunt din ce în ce mai multe violențe de natură religioasă în lume lucru care ne îngrijorează. Libertatea de cult este un drept fundamental pe plan internațional. Interzicerea slujbei religioase de Crăciun, așa cum s-a întâmplat în Cipru, atacurile de la Alexandria împotriva minorității copte, uh, Acestea sunt cu toate exemple ale urii religioase. Domnul președinte întrerupte, doamna Copa este rugată să vorbească mai rar. Sunt, reia doamna Copa, două exemple ale urii religioase care apar în afara Europei. Uniunea Europeană trebuie să uh, dispună de niște instrumente pentru a apăra dreptul fiecăruia de a se exprima din punct de vedere religios. Nu putem tolera astfel de acte de violență și aș vrea ca în alta reprezentanță să țină seama de prioritățile noastre în ceea ce privește libertatea religioasă. Pentru Consiliu, cred că ar fi bine să se țină seama uh, de protejarea exprimării religioase în relația cu țările terțe. Mulțumim. Are cuvântul domnul Piotrokovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Identitatea Europei s-a referit mereu la creștinism. Creștinismul, iată, s-a aflat la baza valorilor Uniunii Europene. Deci, Uniunea Europeană nu poate avea o atitudine pasivă când vine vorba de persecutarea creștinilor. Creștinii reprezintă minoritatea în Asia și în țările islamice. Și iată, mereu planează asupra lor riscul de a fi persecutați. Și copiii sunt uh, victime ale unei asemenea violențe. Avem la dispoziție o serie de instrumente pentru ca astfel de acte de persecutare să fie prevenite. Uniunea Europeană ar trebui să condamne violența de acest gen și cel mai eficient instrument ar fi includerea unei clauze în acordurile cu aceste state, o clauză prin care statele să se oblige să respecte drepturile minorităților religioase. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează doamna Pac. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. În anul 2009 am avut dialogul intercultural european. Și iată, am purtat dialog uh, cu creștini, cu musulmani, ortodoxii cu, ortodoxii cu catolici, protestanții cu catolici și așa mai departe. Și cred că am încercat uh, ca la noi acasă să sporim încrederea reciprocă. Asta facem la noi, dar, uh, sigur, asta nu înseamnă că nu ar trebui să ne asumăm o poziție și să avem curajul să o facem. Câteodată însă lipsește această inițiativă. Iată că citesc și aud că Comisia Europeană a emis un uh, calendar uh, european al tineretului în care menționează toate confesiunile în afară de creștini. Deci așa ceva este inacceptabil. Și tocmai de aceea Uh, iată, sunt încurajați cei din Egipt, spre exemplu, să recurgă la actele oribile de persecutare. Dacă discutăm despre Palestina, Egipt, Irak, Iran, trebuie să vedem de unde a provenit creștinismul. Nu putem să uh, acceptăm situația în care acele persoane sunt alungate din uh, patria lor au dreptul să trăiască acolo. Nu sunt chiar minoritari. De aceea ar trebui să facem tot posibilul pentru ca în toate tratatele pe care Uniunea Europeană le semnează cu terțe state și în special cu aceste state menționate anterior, libertatea religioasă să fie garantată. Ar trebui ca nimeni să nu fie obligat să își părăsească țara pe motive de religie și convingere religioasă. Mulțumesc, doamnă Pac, doamnă Omul Ruitin are cuvântul voorzitter. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când văd imagini din Bagdad sau din Alexandria cu ce s-a întâmplat, am impresia că ne aflăm în urmă cu nu știu câte secole când protestanții și catolicii se războiau. Asta nu are nimic de a face cu societatea europeană. Deci când mă uit la Bagdad și la Alexandria, îmi dau seama că ceea ce se întâmplă este doar expresia unor stări, de fapt, subiacente în alte țări. Noi ar trebui să veghem pentru a fi atenți că atunci când semnăm vreun acord cu aceste țări cu care avem relații, și mă refer aici, de exemplu, la Turcia. Deci ar trebui să ne asigurăm că libertatea convingerilor religioase și respectarea acestea de deci să fie înscrisă în acordurile respective și trebuie să cerem o reciprocitate. Acolo unde islamul, de exemplu, nu este majoritar, musulmanii trebuie să se bucure și ei de uh, libertate. Eu cred că violența la care asistăm este inacceptabilă. Și doar împreună, dialogând, putem soluționa această problemă. Și de aceea vă cer, doamnă Ashton, să vă asigurați împreună cu serviciul dumneavoastră ca în toate țările cu care avem noi legătura, această libertate religioasă să fie abordată cu autoritățile de acolo. Și totdeauna Parlamentul European vă va ajuta. Puteți conta pe noi. Domnul Toharu, sunt minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Violențele și masacrele împotriva creștinilor din Orientul Mijlociu sunt opera teroriștilor sau fanaticilor. Asta s-a întâmplat și în Cipru, în partea ocupată, Acolo este opera unei armate de ocupație. Am în mână o scrisoare trimisă de așa numitul ambasador al Republicii Cipului de Nord la Bruxelles, o entitate inexistentă de altfel. Scrisoarea aceasta spune că, mulțumită ocupației turce, ce recunoaște că întreruperea slujbei a avut loc pentru că cei creștini nu ceruseră autorizație. Doamna Ashton, de când e nevoie de autorizație ca să îți uh, exerciți religia? Se încalcă în mod flagrant drepturile fundamentale și trebuie să mm, luptăm împotriva acestui lucru. Mulțumesc. Urmează domnul Nicolașic. Pani Baronca Ashton. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Ashton, aș dori să eu și cuvântul pe acest subiect. Este inadmisibil ce se întâmplă. Creștinii din Orientul Mijlociu, iată, sunt uh, supuși unor astfel de atacuri. Discutăm despre Iran, Egipt, uh, Nigeria, Turcia, uh, țări care au reprezentat, iată, lăcașul creștinilor secole la rând și acum aceștia sunt persecutați după cum spuneam, este inacceptabil. În Irakul de Nord, oamenii se, s-au temut să-și decoreze casele de Crăciun în Bagdad. 52 uh, de persoane au fost împușcate. Iată, ne-am întâlnit cu episcopi iracheni la Parlamentul European și aceștia ne-au cerut sprijinul, au cerut de fapt sprijinul de comunității internaționale uh, pentru ca uh, convingerea religioasă să nu fie o condamnare la moarte. Uh, doresc să menționez și Turcia, care dorește să se integreze în Uniunea Europeană, dar totodată interzice uh, creștinilor să-și manifeste dreptul la libertatea de cult. Aș dori să vă adresez o întrebare. Unde sunt apărătorii drepturilor omului în această situație? Unde sunt apărătorii uh, Uh, care de obicei militează pentru astfel de lucruri. Nu ar trebui să creăm un grup pentru protecția creștinilor în luptă, în lume? Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Ștasni, urmează. Thank you, Mr. Chairman. Madam High Commissioner. Vă mulțumesc, stimată doamnă înalt reprezentant. E îngrojirător să vedem cum sporesc atacurile împotriva creștinilor și comunităților acestora. Responsabilii sunt în primul rând uh, fanatici islamiști. E vorba aici de o ură care ea trebuie să îi se pună capăt. Uniunea Europeană și instituțiile sale, inclusiv Parlamentul, domnule președinte, trebuie să crească presiunile asupra guvernelor unde au loc astfel de incidente. Mai ales acele țări în care statul are o politică nu prea puternică față de astfel de incidente sau închid ochii în fața evenimentelor. Trebuie pedepsiți uh, sever cei care pun în pericol viața celorlalți și pedepsele să fie și mai aspre atunci când uh, atacurile sunt uh, motivate de ura interreligioasă. Trebuie să se protejeze viața oamenilor și trebuie pedepsiți făptașii acestor crime. Nu vrem ca această tendință să continue. Întreaga lume civilizată ar trebui să facă tot posibilul pentru a inversa această tendință îngrijorătoare. Vă mulțumesc, doamna Esaia. Un minut și jumătate. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komissari. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar, statisticile arată foarte clar ce se întâmplă. 70% din cei amenințați pe motive religioase sau uciși pe motive religioase sunt creștini. Mulți creștini de pretutindeni suferă din cauza violenței. Am văzut ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, am uh, văzut uh, ce s-a întâmplat cu serviciile religioase și greva acestora, ce s-a întâmplat în Egipt. Au fost ucise numeroase persoane, inclusiv copii. În Asia cu, cre, există încălcări grave ale drepturilor omului, la fel și în Vietnam. Și libertatea de religie există doar pe hârtie. Statele membre însă închid ochii din cau- la aceste lucruri din cauza legăturilor și relațiilor comerciale. Uniunea Europeană însă ar poate face foarte multe pentru a îmbunătăți situația creștină de pretutindeni am putea include o clauză în toate acordurile semnate cu terțele state în ceea ce privește libertatea de religie. Și aș dori să vă întreb în acest sens, doamnă comisar, dacă intenționați să faceți asta pe viitor, să includeți o clauză privind această libertate și să vă asigurați că ea, într-adevăr, este implementată. Atitudinea Uniunii Europene trebuie să nu piardă din vedere faptul că ne pierdem propriile valori. Discutăm, de exemplu, despre crucifix și despre uh, ceea ce a spus Doris Pac cu privire la calendarul în care sărbătorile creștine nu au fost incluse. Deci acesta nu este un răspuns la aceste probleme, ci trebuie să recunoaștem ca atare ceea ce se întâmplă să respectăm drepturile altora. Mulțumesc, spune președintele, domnul Ungureanu are cuvântul. Thank you, Chairman. The Christians... Mulțumesc, domnule președinte problema creștinilor din Orientul Mijlociu și din uh, Africa nu este o problemă accidentală. E o serie de atacuri, nu e o serie de atacuri necoordonate, ci este vorba clar de persecuție în masă. Creștinii sunt uh, intimidați, evacuați sau uciși cu un scop foarte clar, uh, epurarea religioasă. Și acest lucru se întâmplă în momentul în care în Europa noi ne dăm peste cap pentru a îi proteja, a proteja sensibilitățile musulmanilor. Și, drept urmare, Europa este plină de moschee, în timp ce împotriva creștinilor se duc războaie religioase în Orient. Însă vorbim aici despre libertate și despre identitate. Chiar și cei dintre noi care nu sunt credincioși Chiar și pentru aceștia, creștinismul nu ar trebui să fie doar, să reprezinte doar o sectă exotică pe cale de dispariție. Suntem liberi să nu credem, dar nu suntem liberi să permitem încălcarea libertăților celorlalți. Asta înseamnă că libertatea religioasă ar trebui să fie o condiție preliminară în relațiile de stat cu alte țări. Aceste lucruri ar trebui să fie transpuse în lege și să facă parte din mandatul înaltei reprezentant. Mulțumesc! Mulțumim. Are cuvântul acum domnul Kellum. Un minut și jumătate. Mulțumesc. Stimată doamnă înalt reprezentant, aceste condamnări, aceste declarații nu sunt suficiente. Atacurile împotriva comunităților de creștini s-au identificat foarte mult, mai ales în Orientul Mijlociu și în Africa de Nord. Nu mai există practic niciun stat în care creștinii să poată trăi ca o minoritate normală și în care să-și poată exersa liber uh, credința. Uh, de multe ori creștinii își riscă viața Și să nu uităm că acolo creștinii nu sunt o minoritate nouă, ei sunt acolo de mii de ani, însă sunt obligați să se exilieze, să se ghettoizeze, mulți au devenit și refugiați interni, cum ar fi în Irak. De aceea e foarte important să formulăm o strategie comunitară privind libertatea religioasă și să venim cu un set complet de măsuri împotriva celor țări care nu reușesc să protejeze minoritățile religioase. Și ar vrea să menționez de asemenea și ideea făcută de colegul Maior Oreha să avem de asemenea și o legătură permanentă cu victimele. Nu E vorba de a asmuți religiile unele împotriva celorlalte, nu. E vorba de a-i proteja pe toți. Eu cred că e mult mai greu să protejezi o biserică creștină la Ankara sau în Alexandria decât să construiești o moschee la Bruxelles. Vă mulțumesc, domnul Busutil. Mulțumesc, domnule președinte. Atacurile împotriva creștinilor din țările menționate anterior trebuie condamnate. Avem uh, datoria să reacționăm. Și v-aș întreba, dacă nu apărăm noi în Europa în leagănul creștinătății, expres, libera expresie, dreptul la liberă exprimare, atunci cine o va face? Trebuie să fim foarte prudenți. Comunitățile musulmane nu trebuie totuși să devină, uh, să se radicalizeze și să fie manipulate. Nu toți musulmanii trebuie priviți ca fiind teroriști, pentru că doar câțiva se declară în favoarea violenței și extremismului. Totodată însă trebuie să uh, ne asigurăm că musulmanii de pretutindeni condamnă extremismul și că se disocează, se dezic de acest uh, comportament. Ar trebui să încurajăm ca autoritățile din aceste state din care creștinii sunt persecutați să ofere protecția necesară creștinilor. În ciuda evenimentelor la care suntem martori, nu ar trebui să ne pierdem rațiunea. După cum spunea și Mahatma Gandhi, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Dar asta ne lasă pe toți și orbi și fără dinți. Mulțumesc. Urmează domnul Casini. Grazie, signor Mulțumesc, domnule președinte. Colegii care au vorbit înaintea mea au spus practic totul au menționat faptele, le-au evaluat și au formulat cerințe specifice. Având în vedere că sunt ultimul pe listă, vreau să adaug un lucru care încă nu s-a spus. Și atât. Mă gândesc la un mare european, Papa Ioan Paul al II-lea, care a contribuit în mod clar la prăbușirea zidului Berlinului și în testamentul său spiritual Uh, sanctitatea Lea spune că baza civilizației este viața, pacea și libertatea religioasă. Mă gândesc și la Giorgio Lapira, un fost primar al Florenței, care a promovat multe acorduri referitoare la libertatea de religie. El a spus că omul stă la baza tuturor acordurilor și angajamentelor politice. Omul ca fiind uh, vorbitoare și care poate dialoga cu Dumnezeu. Dacă îi uh, refuzi omului dialogul cu Dumnezeu, uh, negi nu doar libertatea de religie, ci îl negi pe însuși om. Vreau să transmit aceste gânduri pentru a contribui la angajamentul concret pe care îl ia și îl ia Uniunea Europeană, o Uniune care și are rădăcinile în creștinism, angajamentul de a apăra drepturile omului. Mulțumim, urmează acum Catch the Eye. Am o mică problemă, spune domnul președintele, pentru că am peste 25 de solicitări de intervenție și avem doar 5 minute la dispoziție. Este evident, deci, că nu toată lumea va interveni. Voi încerca să împart uh, timpul cât se poate de egal și de drept, însă, din păcate, nu toată lumea va putea să intervină. În primul rând, îi dau cuvântul domnului Alam. Grație. Vă mulțumesc. Eu mă voi limita doar la un lucru și anume îi voi cere în altei reprezentat doamnei Ashton ca pe agenda de lucru cu Egiptul să includă o cerere specifică. Noi cerem autorităților egip- egiptene să scoată din documentele oficiale, adică din buletin, din pașaport, din toate documentele necesare pentru a putea lucra, menționarea religiei. Creștinii sunt discriminați în Egipt din momentul în care în documentelor de identitate apare această menționare. Terorismul islamic uh, în ziua de astăzi este legitimat într-un context în care discriminarea creștinilor a ajuns să fie instituționalizată. Deci asta este o cerere specifică pe care vrem să o adresăm autorităților egiptene, pentru ca acești creștini să nu mai fie discriminați în mod instituționalizat. Vă mulțumesc! Mr. President, Articles 3 and 9 of the... Domnule președinte, articolele 3 și 9 din Convenția Europeană privind drepturile omului interzic tratamentul inuman și degradant al persoanelor, prevăd dreptul uh, de liberă exprimare a convingerilor religioase. Curtea Europeană a Drepturilor Omului uh, a analizat cazul Cipru versus Turcia și uh, o face din 2001. Uh, doamna Ashton, din păcate, în ultimii 36 de ani, Turcia, Turcia, mă scuzați, țară candidat la uh, Uniunea Europeană, transformă bisericile din uh, Cipru în moschei. Și iată că a intervenit în bisericile din teritoriile ocupate. Turcia trebuie să răspundă pentru aceste acte în Uniunea Europeană. Nu putem să rămânem pasivi. Creștinii din Cipru sunt în pericol. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Doamna Tain are cuvântul. Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin. Doamnă vicepreședinte a Comisiei, astăzi discutăm despre o rezoluție privind situația creștinilor de pretutindeni. Parlamentul European se implică pentru drepturile fundamentale Uh, peste tot în lume. Parlamentul European este o forță motrice a respectării acestor drepturi. Uh, iată, grupul meu se deosebește de conservator. Noi milităm pentru libertatea uh, creștinilor. Din punct de vedere, vedere liberal, este vorba despre libertatea tuturor religiilor de pretutindeni din lume. Este vorba despre protecția minorităților religioase și obligația unui stat de a analiza după Uh, cum poate mai bine uh, situația minorităților uh, religioase. Și eu am probleme în acest sens. La Berlin, de exemplu, am avut șase incendieri a moschei, ale moscheilor. Din fericire nu au existat victime umane, nu au existat decese. Încercăm și noi să contracarăm aceste activități. Sigur că nu putem să trimitem agenți de poliție în fața fiecarei biserici, fiecarei uh, moschei și așa mai departe. Mm, Deplâng faptul că, iată, se întâmplă asta în comunitatea de evrei despre care vorbesc de la Berlin. De aceea, pentru mine, ca politician, este important să preluăm răspunderea față de minoritățile religioase și să asigurăm o atitudine optimă din punct de vedere al manifestării cultelor în propria noastră țară. Da, spune președintele, aveați un minut la dispoziție și nu mai mult. Domnul Tanoc. Mulțumesc. Când am fost ales în Parlament acum 11 ani, uh, s-a considerat excentric, chiar jenant în PPE faptul că vorbeam adesea despre persecuțiile creștinilor în lumea islamică și în spațiul comunist. Lucrurile s-au înrăutățit între timp, din păcate. Sunt încântat că în prezent Chiar și forțele anticlericale destul de agresive ale acestui parlament și-au dat seama că comunitățile creștine străvechi sunt ameninț- amenințate, cum ar fi uh, creștinii copți din Egipt și alte comunități. Am uh, manifestat pe străzile Londrei împreună cu creștinii copți pentru, ca, pentru a cere ca guvernul britanic să facă mai multe pentru a-i proteja pe creștinii în Egipt. Uh, Acum, doamna Ashton, mă întorc către dumneavoastră și vă îndemn să faceți la fel la, da, împreună cu Uniunea Europeană. Mulțumim, domnul Salavracos, are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În urmă cu ceva timp am scris un articol despre monologul plural. Poate că vi se pare că e contradicție aici, deoarece monologul e un monolog, adică o singură persoană și plural înseamnă mai mulți, însă mi se pare că asta se întâmplă aici de multe ori. Vorbim cu toții ca și cum am avea un dialog, dar de fapt nu facem decât să monologăm. Vedem ce s-a întâmplat cu islamismul fanatic uh, în Egipt. Eu aș vrea să subliniez un lucru și anume că timp de un secol, în timp ce în Orient creștinii reprezentau 22% din populație, acum au ajuns să reprezinte sub 10% din populația totală. Eu cred că trebuie să urmărim îndeaproape ce se întâmplă cu acest islam exacerbat. Vedem care este situația în Libia sau în Egipt, unde niște regimuri autoritare sunt acum la putere și nu știm ce se va întâmpla când acestea se vor prăbuși. De aceea, doamnă Ashton, vă rog să luați inițiative pentru a normaliza situația uh, religiilor în aceste țări. Tratament egal pentru creștini și musulmani. Vă mulțumesc, domnul Mayer. Danke, Herr Präsident. Der koptische Mulțumesc, domnule președinte. Episcopul uh, copt Damian a solicitat măsuri împotriva atacurilor de la Crăciun. Organizația Open Doors menționează 50 de state în care sunt persecutați creștinii. Astăzi, iată, nu trebuie să ne mirăm, pentru că, iată, dacă noi la Uniunea Europeană nu dăm un exemplu potrivit și oferim la, pentru 3 milioane de elevi calendare în care nu sunt prevăzute sărbătorile creștine, ci cele islame, hinduse și chineze, chineze atunci, iată, ne autonegăm. Avem nevoie de curaj, doamnă Ashton, avem nevoie de coloană vertebrală și să nu închidem ochii la intoleranță. Mulțumesc, Ana Zaborska. Mulțumesc domnule președinte, doamna Ashton, Uniunea Europeană nu poate să rămână fără reacție în momentul în care creștinii sunt uciși și alungați din lăcașurile lor de cult. Protecția creștinilor este, nu este asigurată suficient de către Uniunea Europeană. Această ideologie încalcă libertatea de religie și creștinii trebuie să beneficieze de o protecție mai mare. Unii colegi au, s-au opus prezentarea reprezent, prezența reprezentanților religioși în Parlamentul European a fost un episcop de față care apoi a fost ucis, iar un grup politic a invitat un uh, papă care apoi a fost uh, acuzat de încălcarea drepturilor omului. Trebuie să luptăm împotriva intoleranței și sper că observatorul va um, avea succes. Mulțumim, urmează domnul Tokes. Mint romániai kisebbségi da, mulțumesc. În calitate de membru al unei minorități din România, știu ce a însemnat pe vremea lui Ceaușescu uh, să fie persecutat din punct de vedere religios. Cred că vă amintiți că Victor Orban a spus că una din prioritățile sale este combaterea persecutării creștinilor. Sper ca alta reprezentant să coopereze îndeaproape cu președinția maghiară, astfel încât să abordeze acest subiect ca atare. Am uh, văzut cum milioane de armeni uh, creștini greci au murit în timpul secolului 20. Este, de, este păcat că s-a întâmplat asta, dar vedem că se repetă, se repetă acum, în secolul nostru. Uh, mă adresez doamnei Hautala și spun că subcomisia pentru drepturile omului ar trebui să placeze acest subiect fierbinte pe ordinea de zi. De asemenea, pe 31 ianuarie la Consiliul de Ministri, solicit ca doamna Ashton să plaseze acest subiect ca fiind prioritar. Avem nevoie de acest subiect pentru că trebuie să protejăm pe creștini pe plan extern. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Ashton are cuvântul acum pentru a închide dezbaterea și pentru a răspunde la numeroasele întrebări adresate. Mulțumesc foarte mult, domnule vicepreședinte. Dacă îmi dați voie, aș vrea să mă leg de două sau trei dintre multele idei care s-au menționat. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc și să, să vă mulțumesc pentru sprijinul pe care îl acordați eforturilor făcute de noi în, acest, în această sferă. După cum vă spuneam, am fost încântată că pot participa la această dezbatere pentru că subiectul a fost uh, dezbătut la Consiliul de Afaceri Externe, dar va reveni la sfârșitul ianuarie. Și preocupările semnalate de dumneavoastră sunt uh, aceleași cu preocupările ce mi-au fost semnalate de, din mai multe surse, reprezentanța ai statelor membre de miniștri preocupați de aceste aspecte. Aș vrea să clarific uh, faptul că am vorbit despre creștinism. Am spus la început care au fost motivele pentru care am ajuns la Betlehem. Faptul că am, am fost acolo în ajunul Crăciunului Ortodox și această vizita mea a reprezentat un semnal puternic și a fost intenționat uh, alegerea acestei date. Aș vrea să mă mai refer la câteva lucruri. Mai mulți deputați au întrebat cum folosim instrumentele de care dispunem pentru a ne asigura că aceste probleme sunt abordate. Aș vrea să vă amintesc că pe lângă acordurile de comerț și cooperare pe care le-am încheiat din 1995, aproape toate aceste acorduri au inclus o clauză referitoare la drepturile omului. Cred că este vorba de acorduri cu 134 de țări care includ o astfel de clauză. Scopul este să arătăm că suntem angajați în apărarea drepturilor omului și reprezintă totodată un temei juridic pentru sancțiuni în cazul încălcării grave a drepturilor omului. Poate țineți minte că în rolul meu anterior am vorbit despre GSP Plus, despre situația în Sri Lanka și știți că s-au luat uh, măsuri pentru ca Sri Lanka să fie suspendată din schema GSP Plus pe criterii legate de drepturile omului și nerespectarea lor. Este important să continuăm să analizăm modul în care încheiem acorduri și să analizăm ce instrumente ne stau la dispoziție pentru a face aceste lucruri. Trebuie să ne asigurăm că liderii sunt sancționați dacă este cazul Comisia începe să analizeze acum viitorul reglementărilor GSP și trebuie să vedem dacă aspectele ce se referă la ratificarea și punerea în aplicare a drepturilor omului, a convențiilor referitoare la drepturile omului ar putea fi îmbunătățite. Există și o altă față a acestei probleme. Instrumentele pe care le folosim noi pentru a promova și a sprijini democrația și drepturile omului Știi, după cum știți, sprijinim proiecte de luptă împotriva rasismului, xenofobiei sau discriminării pe orice criterii. Și am finanțat uh, ONG-uri care luptă împotriva discriminării în aproximativ 60 de țări. Echilibrul între instrumentele pe care, de care dispunem și pe care le folosim pentru a ne exprima punctul de vedere în momentul în care considerăm că s-au încălcat drepturile omului, uh, se combină cu voința pe care o avem și cu disponibilitatea pe care o avem de a sprijini acele ONG-uri care activează în uh, domeniul uh, luptei împotriva discriminării. Aș vrea să mă refer încă, la încă un aspect, ce anume rolul delegațiilor în lume, monitorizarea situației. Mai mulți deputați au spus că este important acest lucru. Am spus deja că mi se pare important să monitorizăm situația în toată lumea. M-a frapat în mai multe intervenții faptul că s-a vorbit despre un lucru care se recunoaște din ce în ce mai mult în ultima vreme, dar care îi preocupă pe mulți deputați de multă vreme. E vorba de modul în care reprezentanții cultelor religioase de toate naturile sunt discriminați în mod frecvent în toată lumea. Trebuie să urmărim aceste lucruri înainte să se manifeste violența. În momentul în care se manifestă violența, sigur că suntem obligați să acționăm, dar ar trebui să acționăm înainte de violență. Și mi se pare important ca delegațiile din noastre din toată lumea să fie considerate uh, să ne anunțe momentul în care apar astfel de tensiuni, chiar dacă ele nu se manifestă concret. Mi se pare important, așa cum am spus și la Consiliul de Afaceri Externe, mi se pare important ca în activitatea noastră de protecție a drepturilor omului și în rapoartele pe care le întocmim să vorbim despre minoritățile religioase din toată lumea. Creștinismul a jucat un rol important în discuția de astăzi, însă mulți ați spus că respectul pre- pentru creștinism atrage după sine respectarea altor uh, și a altor uh, celorlalte confesiuni. Acest lucru trebuie asigurat prin rapoartele pe care le întocmim și prin activitatea delegațiilor din lume. Astfel vom ști cum putem folosi instrumentele care ne stau la dispoziție, mai ales din punct de vedere al Comisiei, dar și din punct de vedere politic. Dumneavoastră, ca parlamentari, aveți un rol important și un cuvânt greu de spus împreună cu statele membre și cu miniștrii de resort. Am început intervenția mea spunând că mă angajez să folosim resursele pe care le avem în mod eficient, să folosim instrumentele politice și economice pentru ca această temă să rămână în uh, centrul interesului nostru pe viitor. Vă mulțumesc pentru contribuții. Dacă au rămas întrebări fără răspuns, uh, să știți că nu a fost intenția mea aceasta. Mă voi gândi la toate și le voi prelua la dezbaterea de la Consiliul pentru Afaceri Externe de la sfârșitul ianuarie. Mulțumesc! Mulțumim, doamnă Ashton. Astfel uh, se încheie dezbaterea. Hodin. Dalším bodem pořadu jednání je otázka.